Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit la prima parte a reuniunii noastre. Este vorba de un debriefing cu privire la alegerile din Republica Moldova. Știți că aceste alegeri au avut loc pe 30 noiembrie Știți că în cadrul politicii de vecinătate despre care vom discuta, aceste alegeri au fost și sunt în continuare de mare importanță. Puterile pro-europene au câștigat o majoritate parlamentară, au intrat într-o negociere dificilă de coaliție și sper ca aceste negocieri să fie purtate în așa fel încât conflictele interne să nu ducă la o uitare a nevoilor adevărate ale acestei țări S-a mai întâmplat totuși de multe ori ca alegerile au, să se piardă în săptămânile de după alegeri, deși în ziua alegerilor s-au câștigat alegerile de către o formațiune. Sper că în acest caz să nu se întâmple așa ceva. Trebuie să înțelegem că um, am făcut totul pentru ca acestea să se desfășoare bine, am avut o uh, misiune de observare electorală OSCE-ODHR și o delegație a Parlamentului European care a fost condusă de domnul Igor Solteș. Și sperăm că dumnealor să ne poată spune câte ceva despre cum s-au derulat aceste alegeri. Mă bucur foarte mult să putem organiza această organiz, reuniune împreună cu Comisia de Cooperare Republica Moldova și aș vrea să-l salut pe președintele acestei asociații parlamentare, domnule Cristea, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, după aceea i-aș da cuvântul domnului Soltes, care a condus această delegație. Vă rog, domnule Cristea, dacă doriți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, așa cum bine ați menționat, uh, uh, alegerile din Republica Moldova au fost foarte importantă poate cele mai importante alegeri uh, de la obținerea independenței acestui stat. Uh, nu voi intra foarte mult uh, în concluziile vizitei de observare a alegerilor. Domnul Igor Solteș va face această prezentare și trebuie să spun că am avut o cooperare foarte bună. Delegația a fost, a fost unită și uh, Uh, prioritățile, lucrurile pe care vreau să, să le transmitem au fost cu succes integrate în raportul final al uh, uh, celor trei organizații internaționale care au monitorizat alegerile. Din păcate, campania a fost una polarizată. Faptul că 60 de zile durează campania electorală în Republica Moldova a făcut ca sentimentele și uh, Um, trăirile puternice să, să fie pe primul loc uh, și am asistat la, la o alegere mai degrabă geopolitică, mai puțin uh, bazată pe chestiuni socioeconomice, uh, ci mai degrabă pe vectorul de dezvoltare externă vestic versus vectorul estic acum implementarea acordului de asociere trebuie să fie prioritatea numărul unu a guvernului uh, până acum s a adoptat o serie s au adoptat o serie de, uh, de bucăți de legislație însă acum ca niciodată e necesar uh, punerea lor în practică um, lupta împotriva corupției și întărirea statului de drept nu sunt doar niște manifeste nu sunt doar niște lucruri pe care să le verbalizăm și sunt convins că noul guvern sau guvernul pro-european care continuă, uh, continuă conducerea uh, Republicii Moldova va ști uh, să, să acționeze eficient pentru că timpul nu mai are aceeași răbdare cu Republica Moldova și ăsta este un mesaj pe care doresc să-l transmit și am reușit să, să-l și transmit oficialități în, în, uh, în Chișinău, în întâlnirile pe care le-am avut cu uh, oficialitățile uh, de acolo. Continuitatea este necesară, polarizarea în societatea trebuie depășită pentru că minoritățile trebuie incluse și trebuie prinse în dialogul democratic, tocmai pentru ca polarizarea de care spuneam să fie cât mai, cât mai posibil redusă Uh, este o chestiune pe care uh, o spun și o subliniez. Mai mult ca niciodată, Republica Moldova are nevoie de presiune din partea noastră, din partea Parlamentului European, din partea Uniunii Europene și în același timp uh, sprijin iar uh, noi trebuie să fim uh, alături de traseul european al republicii moldova pentru că asta este ceea ce cetățenii republicii moldova au ales în alegerile din uh, treizeci noiembrie majoritatea pro europeană are și o majoritate destul de confortabilă în parlamentul de la chișinău. vă mulțumesc domnule președinte. mulțumesc foarte mult. Înainte să dau colegului nostru cuvântul, vreau să-l salut pe Mauricio Macri, care este primarul general al Buenos Airesului. Bun venit și mulțumim că ați venit să urmăriți lucrările noastre. Pot să vă asigur că Parlamentul European are uh, un interes deosebit la uh, Um, lucrările care se desfășoară în colaborare cu țara dumneavoastră și în cadrul Mercosur și sperăm să continuăm în aceste dialoguri pentru a îmbunătăți relațiile noastre bilaterale și pentru a îmbunătăți în general relațiile și economice și de toate felurile. Vă mulțumesc că ați venit la noi în reuniune. Bun venit! Das Wort hat Are cuvântul acum domnul Igor Soltoș. Uh, dear Chair, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că pot să iau cuvântul în calitate de președinte al delegației Parlamentului European la misiunea de observare a alegerilor în Moldova. Ca membru, acestei, ca membru al acestei misiuni, Parlamentul uh, European uh, este într totul de acord cu concluziile preliminare ale misiunii și uh, cu această ocazie vreau să mulțumesc colegilor mei din delegație și colegilor uh, de la celelalte adunări parlamentare să felicit Otirul pentru excelentă activitate în cadrul acestei misiuni. Uh, misiunea de observare a Parlamentului European uh, a observat alegerile în mai multe părți ale țării în ziua alegerilor. Am vizitat multe um, birouri de vot, uh, mai ales uh, unele pe linia administrativă cu Transnistria, unde populația de acolo își putea exercita dreptul la vot uh, care le este negat acolo unde locuiesc. Aceste alegeri s-au manifestat, în aceste alegeri s-au manifestat alternative politice mm, largi și au fost bine administrate. Prezența la vot a fost semnificativă, a crescut față de alegerile anterioare, în ciuda previziunilor în ceea ce privește lipsa de încredere și lipsa de interes, precum și apatia generală. Rezultatul alegerilor uh, a oferit uh, o majoritate confortabilă forțelor pro-europene care mm, au um, obținut 55 uh, de locuri, iar comuniștii și socialiștii împreună au obținut 46 de locuri. Comisia Electorală Centrală a Uh, interzis uh, partidul Patria înainte de alegeri, care obținuse între 10 și 15% um, conform sondajelor din cauza unor acuzații de finanțare străină. Um, alegătorii și-au uh, manifestat dreptul electoral în mod pașnic, fără mari nereguli. S-a înregistrat o participare semnificativă la birourile electorale pe care le-am vizitat. Cetățenii moldoveni au votat uh, în mod uh, liber și uh, Parlamentul nou ales uh, va trebui să pună în aplicare reforme mult așteptate pentru a rezolva chestiuni, probleme sociale, economice, pentru a rezolva probleme de corupție în ceea ce privește campania electorală și finanțarea partidelor, pentru a asigura transparența în ceea ce privește sursele de finanțare. Echipa de observare este conștientă de de faptul că alegerile reprezentau o miză foarte importantă, mai ales în contextul geopolitic. Aspectele sociale și economice au fost poate nu atât de enfatizate și uh, s-a polarizat societatea. În același timp, uh, a dus însă societatea la vot. Iar calea europeană pentru Republica Moldo- Moldovei ar putea să permită țării să își folosească la maxim potențialul care include tradiția sa uh, istorică și culturală de, de legături economice. Am, am luat notă de progresul registrat, dar și de neajunsuri. Punem accent pe importanța uh, recomandărilor misiunii de observare electorală și Odir și, Odhir și în ceea ce privește finanțarea partidelor. În egală măsură, mesajul nostru este acela de a adopta un cadru legislativ care să promoveze pluralitatea și libertatea mass media, mai ales uh, cu accent pus pe transparența proprietății în mass media. Salutăm uh, prezența femeilor în uh, compoziția biroului electoral, dar Parlamentul trebuie să adopte legislațiile, legislația necesară pentru a asigura prezența femeilor pe listele de vot, mai ales în poziții de vârf. Autoritățile ar trebui să aplice în mod eficient uh, planul de acțiune privind drepturile omului, mai ales în ceea ce privește minoritățile, inclusiv minoritatea de etnie romă. În final, uh, Vă spun încă o dată că Parlamentul European așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Parlamentul Moldovean în cadrul uh, Comisiei Parlamentare de Asociere. Este important ca noile parlamente să păstreze acest simbol politic și să aplice în mod eficient politici ambițioase care să aducă beneficii tuturor cetățenilor. Cred că acesta este ultimul apel pentru, porții, pentru forțele pro-europene în Moldova, fiindcă dacă pierdem teren acum, alegerile următoare s-ar putea să aibă un rezultat total diferit. Trebuie să se combată corupția, iar Parlamentul European va monitoriza aplicarea acordului de asociere, care nu este uh, scopul final uh, al relațiilor între Moldova și Uniunea Europeană, ci un pas al perspectivei europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați condus această delegație. Doamna Calnit are cuvântul. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Cu o săptămână înainte de alegeri, trei membrii, eu, domnul Gale și domnul Șetina, ne-am deplasat în Moldova și am luat parte la întâlnirile electorale. Mesajul pe care l-am transmis a fost că există sprijin european acum, dar după alegeri uh, dragostea se va face cu uh, mai multă mai greu și asta înseamnă că la nivelul politicienilor moldoveni trebuie să existe sentimentul că reformele sunt necesare. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să să alcătuiască foi de parcurs foarte clare pe baza acordului de asociere care să-i ajute pe politicieni să aplice reformele necesare, care sunt multe la număr. Dacă am putea să alcătuim echipe de experți care să-i ajute pe colegii noștri din Moldova ar fi uh, foarte important, iar aceste echipe trebuie să, trebuie să fie alcătuite de, din persoane din țări fost comuniste, din țările baltice, care cunosc uh, experiența dominației uh, sovietice și pot fi modele în ceea ce privește reformele pentru Moldova. Ne noi știm foarte bine care sunt neajunsurile și cum să le rezolvăm. Una dintre principalele sarcini a noului guvern ales este aceea de a umple prăpastia căscată în Moldova. Dacă nu reușesc să facă acest lucru în perioada post-electorală, dacă nu reușesc să convingă cel puțin 20% din populație sau mai mult de a se alătura uh, direcției europene, atunci uh, riscul uh, unui rezultat neașteptat la alegerile viitoare s-ar putea să fie considerabil. Vă mulțumesc. Um... Mersi, mersi, Domnul Preda, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, cerut cuvântul ca să spun următoarele. Alegerile s-au uh, desfășurat în condiții bune în Moldova. Eu cred că acele critici care au fost formulate față de interzicerea Uh, unui partid sunt ridicole. Până la urmă, interdicția acelui partid de a participa la competiția electorală se referea la un partid care era finanțat ilegal și mai ales era finanțat de Moscova. Așadar, cred că a repeta criticile adresate Moscovei în presa europeană și din, anumite grupuri, din partea anumitor grupuri politice, înseamnă că nu se înțelege miza acestor alegeri. Miza a fost una importantă pentru noi, și anume să se continue sau nu uh, drumul european al Moldovei. Asta a fost miza, iar alegătorii din Moldova au spus foarte răspicat, da, vrem să continuăm drumul spre Europa. Și cred că orice altă interpretare Legilor pierde din, uh, scapă din vedere esențialul. Și al doilea lucru pe care doream să spun e că mai sunt multe de făcut în două domenii și eu sper că această coaliție de guvernământ care se va forma uh, le va avea uh, ca priorități ale sale. În primul rând, primul domeniu unde trebuie făcute progrese e stimularea creării de locuri de muncă. E cea mai importantă așteptare a moldovenilor și Republica Moldova nu va putea face progrese fără o modificare foarte clară a acestei atitudini. Există restricții la adresa cetățenilor moldoveni pe, pentru a intra pe piața muncii din Rusia și aceste restricții se vor înăspri. În al doilea rând, trebuie făcute progrese însemnate în lupta anticorupție. Eu cred că e inacceptabil să, tot, să se tot amâne lupta anticorupție. Deci două priorități, să se creeze locuri de muncă și, în al doilea rând, lupta anticorupție trebuie făcute progrese clare în aceste domenii și eu cred că pe baza acestora se uh, va judeca ceea ce face guvernul. Și închei felicitând membrii Parlamentului European care s-au deplasat în Moldova pentru a uh, urmări alegerile. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Chair. Colleagues, uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi rezultatul alegerilor din Moldova e, de fapt, uh, uh, legat de ratificarea din octombrie. N-am făcut uh, nicio greșeală și chiar am prezis acest rezultat al votului, dar este, într-adevăr, o, o confirmare după cum au spus colegii înaintea mea, a direcției pe care a apucat-o Moldova. S-a produs într-adevăr o polarizare între Bruxelles și Moscova cu ocazia acestor alegeri, pentru că unii politicieni socialiști din Moldova, în mod foarte populist, uh, au afișat postere cu ei împreună cu Putin, pur și simplu, arătând, deci, că ei sunt uh, alături de Putin. Dar e vorba de o țară străină, care nu are nimic de a face cu asocierea sau valorile europene. Iată, această polarizare este periculoasă, însă haideți să vedem lucrurile ca pe o încurajare pentru noi toți, ca să nu lăsăm uh, singură Moldova după alegeri și să ne continuăm programul de cooperare și asistență în conformitate cu acordul de asociere. De aceea, nu trebuie să ne mai gândim la trecut. Trebuie să Uh, folosim toate instrumentele pe care le avem pentru a disemina mai bine informația despre Uniunea Europeană, despre posibilitățile uh, cuprinse în acordul de asociere. Și cred că colegul nostru, Cristea, trebuie să facă tot posibilul ca să aducă mai mulți parlamentari europeni în Moldova, ca să vorbească cu oamenii, să uh, aibă discuții, pentru că aceste informații să ajungă la oameni. Și, într-adevăr, trebuie să felicităm Moldova rezultat 55 uh, la 46, un rezultat care nu apare foarte solid, însă dacă dumneavoastră cunoașteți uh, istoria Moldovei, vedeți că este un rezultat excelent, că nu e vorba doar de o diferență de un vot. Avem totuși, uh, iată, o diferență destul de însemnată între cele două blocuri concurente la alegeri și eu sper că blocul pro-european va putea să aibă și un guvern solid care să ducă țara înspre Uniunea Europeană, pe cât, cât mai mult uh, posibil. Mulțumesc! Thank you, Chair. Um... Domnul Tanner, domnul Beautycofer, mă scuzați. Bun, iată, împiedicarea unui partid de a participa la alegeri pentru că a fost finanțat de, la, de, de către Rusia. Dacă asta a devenit rutina în Europa, eu cred că unul din colegii noștri ar scăpa de multe griji. Dar era doar o glumă. Însă, vorbind serios, aș dori să spun că din punctul meu de vedere, rezultatul ăsta nu este atât de bun pe cât l-au prezentat unii colegi. Dacă nu mă înșel eu, totuși există o majoritate parlamentară solidă însă asta nu are susținerea uh, unei majorități în rândurile populației. Când e vorba de vot, uh, dacă îi luăm și pe cei care au, au rămas sub prag, ă, fundația pe care se bazează acest guvern nu este foarte solidă. Trebuie să vedem care este situația și cred eu că să nu ne gândim doar la cum putem noi coopera cu ei pentru a susține și a le consolida orientarea europeană, ci de asemenea a trebui să vedem și cum anume putem să ă, dialogăm cu cei din cealaltă parte a acestei linii de diviziune despre care s-a vorbit, ca să câștigăm de partea noastră. Poate acolo ar trebui să se îndrepte eforturile noastre. Și poate că ar trebui să vorbim și cu alte puteri occidentale în legătură cu orientarea pro-europeană a Moldovei nu sunt întotdeauna convins că americanii privesc lucrurile din același punct de vedere ca al nostru. Deci poate că ar trebui să ne preocupăm și de aceste lucruri. Cât despre urgența reformelor și propunerea interesantă a doamnei Calniete, aș întreba doar atât guvernele țărilor la care v-ați referit sau actorii din societatea civilă din țările la care v-ați referit sunt oare gata să furnizeze o asemenea asistență? Există dorința din partea guvernului uh, din Moldova să accepte această asistență? Și există și dorința din partea instituțiilor europene să ajute la organizarea eforturilor pentru a se susține guvernul din Moldova. Mulțumesc uh, colegilor care au fost implicați, însă cred că ar trebui să examinăm acest întreg proces uh, uh, gândindu-ne la urgența acțiunii și din partea noastră. Pentru că poate se închide acolo o fereastră de oportunități. Mi-e teamă de acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Spune următorul vorbitor. Eu cred că practicăm un sport și anume ne încercăm să ne mințim pe noi înșine. Eu nu vorbitorul este întrerupt. Nu, de fapt nu dumneavoastră v-am dat cuvântul, spune uh, președintele. Nu știam că ești membru, nu știam că sunteți membru ECR. <laughs> There's a view-keeping. AFDD. Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Mr. Tannock look quite worried for a minute then. Thank you, Chair. It's been claimed... Bun, mulțumesc, domnule președinte. Bun, partidele pro-europene au câștigat alegerile în Moldova, dar cel mai mare partid cu 25% și 25 de uh, locuri în uh, adunarea națională e Partidul Socialiștilor, care are relații cam strânse cu Rusia. Și atunci nu știu dacă poziția pro-europenilor este atât de solidă. Din 2005 nu au mai câștigat alegerile. Nu au... Atunci aveau doar 5%. Doar printr-o coaliție va avea majoritatea uh, partida pro-europeană. Pentru că matematica ne spune că nu dispune de o majoritate confortabilă. Deci oare nu uh, e cumva greșit să folosim aceste alegeri pentru o acțiune populistă pro-europeană? Orice viitoare integrare între Uniunea Europeană și Moldova trebuie supusă referendumului cetățenilor europeni. Nu sunteți de acord cu mine, președintele? Atunci niciun guvern din Regatul Unit nu s-a, nu s-a bucurat de o majoritate, că e vorba doar de majorități de 38%. Sau nu înțeleg eu bine sistemul uh, britanic electoral? Acum poate mi-l explică domnul Tannock. Nu, um, cred că ați înțeles corect. Poate Partidul Laborist a câștigat doar cu, 20, cu 33-32% alegerilor. E una din idiosincraziile sistemului nostru electoral. Dar oricum, doamna Thatcher uh, a avut uh, guverne solide de aproximativ 42%. Deci cred că 45% în majoritatea democrațiilor uh, care utilizează sistemul nostru electoral uh, reprezintă un număr sănătos de alegători. Totuși, aș fi totuși de acord cu domnul Butikofer că nu este o victorie zdrobitoare pentru forțele progresiste care doresc să îndrepte Moldova în direcția integrării euroatlantice și spre a democrației mai liberale. Tot, sigur, țara mea, pentru că nu pot vorbi în numele Moldovei, dar, uh, conform legii electorale britanice, e interzis ca orice guvern străin să financeze uh, un partid din Marea Britanie și niciun cetățean străin. Trebuie uh, registrat ca alegător. Deci, mă îngrijorează eforturile făcute de anumite guverne, mai ales cel rusesc, să sprijine anumite partide politice din Moldova. Și avem un spectru politic bizar. Avem uh, socialiști în țări ca Bulgaria și Moldova, uh, să avem și Frontul Național de extremă dreapta în Franța, care probabil, uh, iată, primește împrumuturi de la o bancă rusească. Deci e un uh, joc sinistru pe care îl joacă Moscova. Dar oricum, democrația e democrație. Winston Churchill a spus odată că uh, o majoritate de unu e tot de ceea ce am, de singurul lucru de care am nevoie ca să conduc țara. Există o majoritate parlamentară, nu e foarte stabilă, sunt de acord, însă trebuie să încurajăm Moldova și să uh, o ajutăm în toate felurile posibile ca să susținem acest guvern, care sigur va fi fragil. Dar trebuie să ne asigurăm că moldovenii apreciază beneficiile ajutorului Uniunii Europene și dacă doresc să se întoarcă la Uniunea Sovietică, ar trebui, vor plăti un preț foarte greu în ce privește libertatea personală și capacitatea de a-și alege propriul guvern. Și cred că nu este uh, aceasta intenția celor care își doresc o democrație liberală. Nu își doresc un, uh, un, un, un fel de hegemonie uh, rusească post-sovietică. Sigur, e o mică dezamăgire, dar totuși trebuie să gândim pozitiv și să întindem mâna spre prietenii noștri din Moldova și să ne asigurăm că ei uh, sunt bineveniți să ne viziteze Parlamentul aici și banii europeni uh, pentru ajutor și concesii comerciale pot fi acordați conform acordului de asociere pentru ca uh, moldovenii să poată profita la maxim de beneficii și Bun, într-adevăr mi-e teamă că există un pericol ca domnul Putin să, chiar în momentul în care noi vorbim, să se gândească la construirea unui coridor de la Mariupol spre Crimea și Transnistria să fie parte din această strategie pentru Marea Rusie, însă sper că aceste temeri nu se vor adeveri. Mulțumesc! Bueno, ahora sí. Disculpe, señor presidente. Da, acum vorbitorul uh, anterior care a fost întrerupt. Da, deci, în, din ce ne spune matematica și realitatea, nu idealurile și dorințele, nu știu de unde vine atâta mulțumire pentru rezultatele alegerilor din Moldova. Eu sigur, eu doresc ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, însă eu uh, doresc să ținem cont de realitate. Am aici în fața ochilor rezultatele Partidul Socialiștilor, care a fost comunist, Partidul Comunist, 600 uh, de mii un vot. Partidul Liberal, Partidul Democrat și Partidul Liberal, 710 mii de voturi. E o țară împărțită în două. Iată, am aici și culorile celor care au câștigat. Avem roșu și roz, Partidul Comunist și Partidul Socialiștilor restul e coaliția câștigătoare. Dar uitați aici foaia pe care o am în mână. E o țară împărțită în două. Dacă ținem cont de 46 până în 55, acesta este, aceasta este diferența. Sigur, e o situație corectă în orice democrație pentru un guvern majoritar. Dar aici vorbim de un fapt strategic fundamental, și anume integrarea în Uniunea Europeană. Și cu această uh, uh, diviziune socială, iată, e foarte greu să înțelegem că ne aflăm uh, într-adevăr în fața unei situații în care moldovenii acceptă integrarea. Nu-mi place rezultatul și vă spun uh, cinstit. Însă astea sunt faptele, deși nu-mi plac. Și trebuie să ținem cont de faptul că populația pro-rusă din Transnistria nu a votat. Așadar, ținem cont de faptul că populația din Transnistria e o jumătate de milion de locuitori, nu putem să ne gândim eh, deloc la faptul că ei ar susține integrarea europeană. Eu cunosc Moldova de patru ani de zile și niciodată nu am văzut o situație atât de clară sau foarte clară în favoarea Europei. Asta, rezultatele acestea reflectă exact ceea ce cunosc eu de la fața locului. Dacă, în plus, ne gândim la faptul că într-o situație crucială cum e votul pro-rus sau pro-european, eh, avem 55 86% uh, din votanți, entuziasmul european este într-adevăr o înșelare. Deci încercăm să închidem ochii ca și în Ucraina, unde, unde ne lăudăm cu rezultatul pro-european când vorbim doar de o participare de 52%. Îmi pare rău dacă nu vă convine, dar asta e realitatea. Și cu asta vă mulțumesc. În tot cazul, haideți să nu ne auto-înșelăm, pentru că realitatea este cea a faptelor, nu a ideologiei. Mrs. Hautala. Yeah, thank you very much. Doamna Hautala, mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări, mai ales către Președintele, domnul Cristea și poate și domnul Solteș ar vrea să comenteze după aceea, m-ar bucura. Care sunt măsurile de creare a încrederii pe care le vedeți acum uh, între Chișinău și Tiraspol și credeți că Uniunea Europeană ar putea să facă mai mult pentru a încuraja un astfel de dialog pentru ca să se ajungă la integritatea țării? O a doua întrebare, cum uh, vedeți situația, cum apreciați situația comercială acum în uh, Moldova. Avem acordul de asociere și, pe de altă parte, avem uh, comunitatea Eurasia cu uh, regimul impus de Rusia. Credeți că Uniunea Europeană face destul pentru a ajuta Moldova de a-și, ajuta, de a-și menține situația comercială de acum? Mulțumesc. Domnul Schaffhauser are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Prima mea remarcă se referă la limbaj. Vorbim, pe de-o parte, de forțele pro-europene, ceea ce înseamnă că vrem să le vedem prin opoziție la alte forțe. Eu credeam că Uniunea Europeană caută pacea văd că totuși folosim uh, un limbaj uh, războinic, unde există forțe pro-europene și nu se spune, dar există forțe pro-ruse, pentru că aceasta este subînțelesul. Vreau să vă amintesc totuși că Rusia este membru în Consiliul Europei, că face parte din Europa și că ne aflăm aici într-o distensiune, într-un clivaj care nu corespunde istoriei noastre și culturii noastre, dar până la urmă nu corespunde nici legitimității noastre de Parlament European. A doua remarcă pe care vreau să o fac se referă la finanțare. Cred că nu s-ar fi auzit atâtea voci înfricoșate dacă se vorbea de finanțarea din partea SUA, pentru că se pare că SUA a cheltuit un miliard de dolari pentru a finanța um, democrația în Ucraina. Eu sunt de acord cu finanțarea, dar nu ar trebui uh, pe de o parte, să avem o politică a standardelor duble, să considerăm că o politică din partea Statelor Unite de finanțare este bună, iar o finanțare care vine din altă parte este una proastă. A treia remarcă pe care vreau să o fac, a treia remarcă pe care vreau să o fac, se referă la atacurile la persoană. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Deci a treia remarcă pe care vreau eu să o fac se referă la atacurile la persoană. Ne aflăm într-un stat de drept? Nu. Președintele vorbește fără microfon, nu putem auzi. Am fost atacat personal și aveți o datoria să-mi dați cuvântul. Vă rog frumos, ați terminat uh, acum timpul de vorbire. Ați terminat timpul, vi l-ați epuizat. timpul dumneavoastră a expirat. Îmi cer scuze dacă ați înțeles lucrurile altfel. Pot să continui? Please, ce scandaleux. Gospod predsednik, hvala za uh, besedo. Uh, to, kar ste govorili, spoštovani. Mulțumesc, uh, domnule președinte. După cum a spus uh, colegul nostru, ce s-a întâmplat în alegerile din uh, Moldova a adus la o majoritate solidă, după părerea mea, o majoritate a celora care vor să meargă într-o direcție de a realiza o cooperare comercială între Ucraina, spune vorbitorul, și Uniunea Europeană. Poziția Ucrainei, continuă vorbitorul, are o valență geopolitică și relațiile cu țările vecine, cu Occidentul și cu Rusia. În rezoluție, și acest lucru s-a subliniat deja, am constatat importanța geostrategică a poziției acestei țări. În ceea ce privește situația economică sau comercială, în Moldova, spune acum vorbitorul, este clar că de azi pe mâine nu o să putem să schimbăm uh, acest lucru. Este clar însă că Moldova, din punct de vedere energetic, este foarte dependentă de Occident și de aceea aceasta are o influență absolută pe dezvoltarea acestei țări și pe societate. În ceea ce privește excluderea uh, partidului Patria din cauza finanțărilor externe, Trebuie să spun că și noi, observatorii, în concluziile pe care le-am tras, am amintit de acest lucru, am amintit de faptul că această excludere pune sub semnul întrebării anumite aspecte, mai ales uh, momentul în care a fost decisă excluderea de pe lista de partide înregistrate. Lucrurile trebuie să fie clarificate cât mai repede, cred eu, așa încât să se elimine orice dubiu în legătură cu această decizie de a elimina acest partid. Am discutat deja despre importanța pluralismului mass media. Mass media a avut o influență foarte mare, o influență pozitivă asupra formării opiniei publice și acest pluralism al mass mediei nu trebuie în niciun caz să se piardă acum. În orice caz ar trebui să nu permitem o concentrare a mass mediei, mai ales pentru a garanti exact acest pluralism, dar și finanțarea organismelor mass media ar trebui să fie independent, o independentă și în același timp independentă și de partide. În ceea ce privește cooperarea cu Uniunea Europeană, acesta va fi un proces uh, pe termen lung, după părerea mea. Eu am văzut cu ochii mei că granițele sunt în continuare fizic prezente și sunt foarte răspândite și apărate. Granițele concrete și granițele în toate sensurile sunt câteodată mult mai dificil de înlăturat, dar și cele psihologice, bineînțeles. Va fi un proces lung în orice caz. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Îmi cer scuze că am fost uh, oarecum uh, mai rapid în tratarea acestor puncte de pe ordinea de zi, pentru că avem uh, aici o, o delegație din partea Bundestagului german, condusă de domnul Gunther Krichba, căruia le urăm bun venit la noi în comisie. Aș vrea însă, pentru ca să facem trecerea către următorul subiect pe care îl discutăm, uh, politica de vecinătate, să mai adaug câte ceva. Bineînțeles că în Moldova există o competiție între forțele care vor să facă parte din sistemul vechi și cei care își doresc o democrație liberală, o democrație și o economie de piață. Așa se întâmplă, bineînțeles, și în Germania și în alte țări. Vedem că mass media a perceput aceste tensiuni. Moscova este clar că face presiune asupra Moldovei din mai multe puncte de vedere și mai ales uh, populația de la țară care încearcă uh, să fie, care încearcă să fie manipulată. Uh, cu, să nu mai vorbim de embargoul de mere și altele. Vedem că există foarte multe partide care au devenit mai puternice din cauza mijloacelor financiare din Moscova, de exemplu, acțiunea panourilor de care a vorbit înainte un coleg și nu se știe exact de unde vin fondurile pentru aceste panouri. Deci consecințele vor fi că, așa cum a întrebat domnul Butikofer, va trebui să ne punem întrebarea cum putem noi să fim de ajutor în acest proces și cum putem să ne Uh, gândim să apărăm aceste puteri care acum au câștigat alegerile și care au o majoritate clară în Parlament. Așadar, eu zic că au o legitimitate destul de evidentă și ar trebui să subliniem acest lucru. Fiind dat că au câștigat alegerile, nu putem în niciun caz <coughs> acum să abdicăm de la această politică și să nu facem nimic pentru că în continuare sunt negocieri și noi trebuie să fim prezenți. Nu mi se pare de acord să se țină astfel de discursuri cum a ținut colegul nostru înainte și din acest motiv eu zic că ar trebui să fie foarte clară poziția noastră. Este o, nu este vorba de un caz de excepție în politica de vecinătate, este vorba de un caz în care, bineînțeles că se lucrează cu metode diferite decât în alte țări, dar totuși seamănă, de exemplu, cu alte țări, să nu mai vorbim de Donbass și de Crimea, Abhazia, uh, Întotdeauna, dacă ne uităm Transnistria, situația este similară în care trebuie să facem mai degrabă o muncă de stabilizare. Este foarte dificil această muncă de stabilizare cu cifre economice foarte proaste, dar în același timp este important să rămână partenerii occidentali prezenți. Dacă noi nu putem să vedem în față strategia care se practică de către ceilalți, atunci nu are niciun sens să mai vorbim despre libertate, despre menținerea și respectarea dreptului internațional în Europa. Mă bucur foarte mult și că colegul Post este aici, pentru că avem, uh, într-adevăr, un moment de bucurie pe care l-am împărtășit ieri, pentru că clubul nostru a câștigat împotriva Maryborn și deci am ajuns în uh, optimile de finale de la Champions League. Deci, cred că trebuie să, uităm, să nu uităm de lucrurile esențiale când vorbim despre alte lucruri. Bun, Gunther, îți dau cuvântul. Da. Thank <laughs> you. Ja, zunächst, liebe Kolleginnen, Kollegen. Stimați colegi din Parlamentul European, în această dimineață am venit cu mare plăcere la dumneavoastră în Comisia pentru Afaceri Externe în calitate de delegație din partea Bundestagului European, a Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul German. Avem o tradiție deja, participarea la o reuniune externă a noastră la Bruxelles împreună cu dumneavoastră pentru a putea avea un dialog direct și pentru a putea să ne întâlnim, bineînțeles, și cu alți reprezentanți în domeniu din această comisie și din afară. În calitate de deputați, suntem, bineînțeles, foarte des la Bruxelles, pentru că aceasta este, de fapt, și specificitatea comisiei noastre din Bundestag, să lucrăm într-o simbioză cu colegii din Parlamentul European. Suntem singura comisie din Bundestagul German în care avem 15 membri din Parlamentul European care fac parte din comisia noastră, tocmai pentru a putea îmbunătăți această împletire a politicii europene la nivel național și european. În ceea ce privește tema pe care o discutăm astăzi, cred că am avut o trecere ideală către parteneriatul estic cu subiectul dinainte. Pot să vă asigur că în Bundestagul german acesta este un subiect de mare actualitate. În calitate de Comisie pentru Afaceri Europene, noi tratăm acest subiect, tema parteneriatului estic și mai ales uh, evenimentele din Ucraina, aproape la fiecare ordine de zi, pe fiecare ordine de zi a reuniunii noastre, mai ales în ultima vreme, cu întotdeauna invitați foarte importanți. L-am avut pe domnul Wolfgang Ischinger, care este președintele Conferinței pentru Securitate de la München, care a venit la noi în comisie, apoi doamna cancelar Angela Merkel, și suntem în contact foarte strâns și cu mai multe think tank-uri și încercăm pe această cale să folosim uh, mai multe sfaturi din partea tuturor acestora pentru discuțiile noastre în comisie. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că și dumneavoastră v-ați luat timp în această dimineață pentru a purta această dezbatere în comun cu noi. O discuție comună foarte importantă. Pentru noi este extrem de importantă soarta acelor țări care fac parte din parteneriatul estic sau făceau parte din parteneriatul estic, nu putem să fim indiferenți față de ceea ce se întâmplă. Trebuie să ne uităm înapoi. Șase țări au fost la număr, trei au rămas, Georgia, Ucraina și Republica Moldova, și toate cele trei țări au ceva în comun. Toate aceste trei țări au de fapt în interiorul lor un conflict înghețat care, bineînțeles, este provocat de către Rusia și care în continuare este menținut de către Rusia, indiferent dacă e vorba de discuțiile în cadrul 5 plus 2, în cadrul Republicii Moldova, în cazul Republicii Moldova, în care progresele sunt destul de încetine, încete, indiferent dacă e vorba de Osetia de Sud, în cazul uh, Georgiei sau dacă e vorba de conflictul care a fost creat acum uh, recent, invazia pe peninsula Crimea și în estul Ucrainei. Toate aceste elemente, toate aceste evenimente nu pot să fie lucruri care să ne lase rece, pentru că aceste țări nu vor, dec- vor decât un singur lucru, să împărtășească cu noi ceea ce noi avem deja de mai multe decenii, și anume valorile europene de pace, de libertate, de dreptate, de stat de drept și construirea unei bunăstări sociale și, în același timp, unei echilibru în societate. De aceea, agresiunea din partea Rusiei este de aceea și o agresiune împotriva valorilor noastre europene. Din acest motiv, deja, țările acestea merită solidaritatea noastră. Avem însă un interes deosebit și uh, pentru a păstra la granițele externe ale Uniunii Europene un climat de stabilitate. De aceea, parteneriatul estic este, de fapt, un fel de subcompartiment al politicii europene externe. Nu trebuie să uităm de evenimentele din nordul Africii, de exemplu, unde primăvara arabă în multe țări, din păcate, s-a transformat, a venit iarna sau chiar, toamna sau chiar iarna arabă de aceea noi trebuie să ne angajăm în continuare și de aceea, stimate coleg dragă Elmar, mă bucur foarte mult să putem veni în fața dumneavoastră în Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. M-ar bucura foarte mult să putem purta o dezbatere bună. În ceea ce privește procedura, vom uh, putea, după declarația pe care o faci tu, dragă Elmar, să ascultăm uh, vorbitori din diferitele grupuri politice, de fiecare dată câte unul Um, luăm, îi luăm cât per, în perechi uh, pe grupurile politice, dar aici trebuie să se știe foarte clar că avem doar două minute la noi în Comisia din Bundestag. Suntem mai generoși un pic cu timpul de vorbire, avem trei minute pentru fiecare, dar faptul că trebuie să fie respectate aceste minute am putut să constatăm la tine, Elmar, și mi s-a părut foarte bine și la fel o să facem și noi în această dimineață. Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a avea o discuție astăzi dimineață. Îți mulțumesc, Elmar, și aș vrea să-ți dau cuvântul înapoi. Mulțumesc foarte mult, Gunter, și eu nu aș vrea să țin un discurs prea lung acum. Aș vrea să fac o propunere înainte să dau cuvântul reprezentanților grupurilor. Doamna Charlotte Samlin, uh, din partea Comisiei pentru Susținerea Ucrainei, este aici cu noi pentru că a venit pentru o discuție cu doamna Mogherini și poate că în 5 minute ar putea să ne spună în ce măsură procesul de transformare este organizat de către grupul de susținere din partea Comisiei Europene să putem lua aceste informații ca bază de plecare pentru discuția noastră. Deci, vă rog, doamnă, mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Suntem foarte onorați să fim astăzi aici și suntem onorați să putem vorbi și în fața deputaților din Bundestagul german. I would like to just briefly... Dați-mi voie Uh, să vă spun ce știți deja, și anume că um, alegerile parlamentare de pe 26 octombrie au reprezentat un pas foarte important în ceea ce privește aspirațiile Ucrainei de a-și consolida dezvoltarea democratică în conformitate cu angajamentele internaționale pe această bază. Rezultatul, pe baza rezultatului electoral, uh, Ucraina are nevoie de un consens național larg, iar uh, pentru, iar acest lucru se poate întâmpla în noul Parlament și noul Guvern se confruntă cu provocarea uh, de a introduce reforme politice și economice necesare și am colaborat strâns cu ei și o vom face în continuare în ceea ce privește reformele constituționale, descentralizarea, reforma justiției, aplicarea legii, combaterea corupției și consolidarea capacității administrative. Ucraina se confruntă cu o nouă situație acum după schimbările politice și noul uh, guvern, noul parlament și noua coaliție trebuie să se concentreze asupra noilor reforme și aplicarea acestora. Fapt crucial și este important uh, să se miște rapid. Aș dori să vă ofer informații privind cele mai recente evoluții. Astăzi, guvernul uh, a fost chemat în Parlament și pentru a-și prezenta programul spre a fi aprobat evaluarea noastră generală, bine, generală în extremis este că acest program este bun, corespunde activității sale și uh, se continuă strategia reformă, de reforme naționale, este în conformitate cu acordul de coaliție și respectă angajamentele Ucrainei în uh, cadrul uh, acordului de asociere. Programul se concentrează asupra unor domenii care sunt extrem de importante, printre care schimbările sistemice, ca cele pe care le-am menționat, și se concentrează asupra stabilizării economice și redresării, precum și asupra statului de drept. Cred că trebuie să oferim um, Ucrainei, Parlamentului și Guvernului ocazia de a-și desfășura activitatea. E greu de spus uh, ce se va întâmpla pe viitor. Uh, cum vor proceda. Vom dorim în continuare mai multă claritate în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor. Avem uh, în Ucraina noi ministere care s-ar putea, noi miniștri care s-ar putea să-și schimbe miniștrii ajungți cu care lucrăm îndeaproape, fiindcă aceștia se ocupă de integrarea europeană. Guvernul uh, se ocupă în același timp și de o reformă de reformar, pe o strategie de eh, reformă națională pentru 2015-2017. pentru că această strategie, strategie va fi adoptată în luna decembrie sau începutul lunii ianuarie. E nevoie de această strategie, bineînțeles, e nevoie de o strategie pentru populația ucrainiană. Uh, iar guvernul uh, trebuie să dea dovadă de transparență în ceea ce privește obiectivele sale. În egală măsură, avem nevoie de această strategie de reformă la nivelul comunității internaționale, fiindcă această strategie ar trebui să fie mai concretă, iar programul uh, guvernamental care a fost prezentat în Parlament astăzi e foarte general, este un document scurt de șase pagini, deci uh, am dori să obținem mai multe clarificări în ceea ce privește calendarul și acțiunile ce vor fi întreprinse. Succesul depinde de voința politică și de hotărârea uh, de care trebuie să dea dovadă noua conducere ucraineană și fără îndoială, activitatea dumneavoastră și tot sprijinul pe care îl poate obține Ucraina de la Parlamentul European în ceea ce privește încurajarea de care are nevoie pentru a lua măsuri necesare sunt, este extrem de importantă. Pentru noi, Asumarea responsabilităților este un element extrem de important. Dorim, uh, um, noi oferim sprijin, uh, consiliere guvernului uh, ucrainean, dar guvernul ucrainean până la urmă trebuie să-și asume responsabilitatea și să transforme toate aceste sfaturi într-o strategie de reformă națională. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doar uh, câteva aspecte generale. Parlamentul uh, își va începe în curând activitatea cu privire la raportul cu privire, revizu, cu privire la revizuirea politicii de vecinătate. Eu am uh, onoarea și plăcerea de a fi raportor și cred că momentul este oportun, chiar dacă raportul anterior cu privire la vecinătatea europeană a fost publicat doar acum trei ani. Acum trei ani am reacționat la schimbările din uh, vecinătatea de sud și la criza din est. Iar în acești, uh, iar ce s-a întâmplat în acești trei ani ar trebui să fie uh, învățăminte pentru noi. Ar trebui să ținem cont de faptul că astfel de crize la o scară mai mică și mai, sau mai mare se vor repeta pe viitor. Și ar trebui să fim mai realiști în ceea ce privește evaluarea acestor situații pe baza experienței noastre de acum trei ani, când, când eram poate mai optimiști decât era normal. Ar trebui să ținem cont de întreg contextul politicii noastre de vecinătate. Această politică are nevoie de obiective coerente pe termen lung. E limpede că avem nevoie de instrumente de politică pentru, polit- pentru politica de vecinătate care să urmeze obiectivele politice și invers. Avem nevoie de instrumentele potrivite. În revizuirea instrumentelor de politică, reacția la schimbările din regiune s-a bazat mai mult pe dezvoltarea democrației și pe parteneriatul cu aceste societăți. Da, așa este, dar trebuie să fim uh, mai cu picioarele pe pământ, mai realiști în ceea ce privește abordarea noastră și să ne aplecăm mai mult asupra unor chestiuni cum ar fi securitatea, comerțul, energia sau migrația. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dau acum, uh, grupul, dau acum cuvântul grupurilor politice. Domnul Ștupca. Ștupna are cuvântul. Ja, vielen Dank, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim și noi din partea grupului CDU-CSU că suntem astăzi aici să discutăm cu dumneavoastră, mai ales despre temele foarte actuale de politică de vecinătate. Cred că este pentru noi foarte important uh, să aflăm mai ales în ce direcție gândiți dumneavoastră în ceea ce privește nevoia de a reforma politica europeană de vecinătate. În puținul timp care îmi stau la dispoziție vreau să fac două remarci. Primul punct este că trebuie să constatăm în primul rând că, deși nu este vina țărilor respective sau a Uniunii Europene, că politica europeană de vecinătate, așa cum a fost ea concepută în anul 2009 și cum a fost ea planificată până acum, nu a fost de mare succes. Aceasta are mai multe motive. În primul rând are legătură cu influența Rusiei, cu interesele proprii ale Rusiei în multe din aceste țări uh, care sunt uh, membre în uh, politica europeană de vecinătate. Cred că este foarte important însă să constatăm și care este direcția în care vrem noi să mergem și care este poziția pe care ne plasăm în ceea ce privește această politică, pentru că eu cred că trebuie să admitem în primul rând că am făcut mai multe greșeli în PEV. Aș vrea să vă dau o, o idee, eventual, dacă sunteți de acord, uh, indiferent de faptul că consider că intervenția Rusiei în Ucraina este absolut inacceptabilă, mi se pare că felul în care Uniunea Europeană a mai ratificat rapid și uh, un acord de asociere cu Ucraina într-o situație în care Ucraina nu era nici măcar pe jumătate gata să semneze un astfel de acord, mi s-a părut totuși o cale greșită. Pentru noi este foarte important să discutăm acum despre acest subiect, așa cum a fost și propus de către Comisia Europeană, să vedem cum putem reforma politica europeană de vecinătate pentru ca aceasta să fie mai eficientă. Cred că trebuie să identificăm o cale pentru ca să încercăm să îmbunătățim și răspunderea proprie a acestor țări și pentru ca și susținerea pentru aceste țări să fie legată de progrese concrete. Mi se pare foarte important să creăm această legătură și mi se pare important de asemenea să trecem mai repede la acest uh, stil de politică, pentru că toate aceste țări, de fapt, nu sunt țări care sunt gata să intre în uh, viitorul apropiat în Uniunea Europeană. Nu este exclus, bineînțeles, pentru că există și generații după noi, dar cred că este important ca pentru țările acestea să fie foarte clar că dacă fac progrese, atunci susținerea e clară, atât în ceea ce privește comerțul, vămile, colaborarea în cadrul cercetării, Mă gândesc la modelul Norvegia, care a fost creat din cu totul alt motiv. Norvegia este o țară foarte strâns legată de Uniunea Europeană, deși nu este membră în Uniunea Europeană. Și toate aceste măsuri pe care s-au luat în legătură cu Uniunea Europeană sunt foarte bune. Ar trebui să fie la fel și în politica de vecinătate, ar trebui să fie definite ca ofertă către țările acestea, ca să știe și ele care sunt progresele pe care trebuie să le facă pentru ca să se apropie mai mult de UE. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galler. Mulțumesc, domnule președinte, din partea PPE și eu. Aș vrea să vă spun că este foarte important să intrăm într-un dialog cu colegii noștri la nivel național, mai ales pe această temă atât de importantă, și anume cum reacționăm în criza actuală a Ucrainei. E important să rămânem uniți în ceea ce privește analiza, în ceea ce privește măsurile și să trimitem mă niște mesaje foarte clare către Rusia că această invazie nu este acceptabilă și că acceptăm ca Rusia să respecte din nou dreptul internațional. Când e vorba însă de faptul cum vrem să ajutăm Ucraina, eu cred că este important ceea ce s-a spus adineauri de către reprezentanta Comisiei, și anume că împreună cu experții și expertiza pe care o avem, să încercăm să fim prezenți în toate locurile cheie sau funcțiile cheie ale acestei țări pentru ca să stabilim priorități. Și se poate începe în toate domeniile, nu există o prioritate mai bună decât alta pentru că toate sunt foarte urgente. Unul din domeniile foarte importante însă este siguranța și securitatea internă, în Ucraina, unde mai ales uh, cei care au stat pe Maidanul uh, Euromaidan uh, au, și care au intrat în Parlament acum, cam 40 de oameni din această mișcare, au văzut că nu s-a întâmplat nimic în ceea ce privește prelucrarea ceea ce s-a întâmplat. Structurile vechi sunt încă acolo, deci trebuie să ajutăm pentru ca să se creează o reformă a sectorului de siguranță, de securitate în domeniul politicii interne. Cred că mulți colegi au spus același lucru. Este în mare parte încă serviciul acesta plin de forțe vechi. Până la punerea în aplicare a acestui acord pe care noi l-am amânat cu un an, cred că este important tocmai să abordăm aceste probleme, mai ales în parte și în discuție cu Rusia dacă există chestiuni care trebuie discutate la nivel tehnic pentru ca să se pună mai bine în aplicare această reformă. Nu trebuie să existe niciun dubiu asupra faptului că întreaga substanță a acestui acord trebuie să se pună în aplicare pentru ca să putem avea un acord de eh, asociere și eh, profund și cuprinzător cu Ucraina peste un an. Acum eh, trebuie să ajutăm această țară pentru ca să fie gata să pună în aplicare acest acord și să vedem ce putem să mai facem pentru a ajuta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt foarte bucuros că discutăm împreună despre acest subiect. Cred că vorbitorii dinaintea mea au spus că atunci când vorbim despre politica de vecinătate și ne uităm la ceea ce s-a făcut până acum, au existat foarte multe erori, nu numai în statele în care am oferit politica europeană de vecinătate, ci au existat și erori uh, care au fost făcute chiar de către instituțiile UE. Dacă în ceea ce vorbim, când vorbim de vecinii din Est, încercăm să povestim o poveste și vorbim și despre posibilitatea de a deveni membru în Uniunea Europeană, s-ar putea să creăm uh, așteptări uh, nejustificate și de aceea eu cred că o politică nouă de vecinătate ar trebui să fie mult mai clară, ar trebui să fie țintită mai degrabă pe o relație bună de vecinătate, pe încheierea unor acorduri, acorduri de asociere, care însă nu declanșează automat și capacitatea de a deveni membru în Uniunea Europeană pentru a nu crea tocmai aceste așteptări. Știm foarte bine că din domeniul PEV la care fac referire și vreau să spun ceva și despre mm, spațiul mediteran, dar știți că în cadrul PEV sunt foarte multe state care sunt foarte îndepărtate de a îndeplini criteriile necesare. Salut uh, declarația ministrei uh, de externe uh, din 1 aprilie, care a făcut o declarație foarte importantă vorbind despre o nouă politică europeană de vecinătate. Cred că dacă o vom aplica, atunci oamenii vor înțelege că pot să profite și ei de pe urma unei politici trăite de vecinătate, de pe urma asocierii, de pe urma faptului că sunt la granița Uniunii Europene. Atunci poate obiectivul de a adera la Uniune nu mai este neapărat obiectivul principal. Trebuie și să subliniem, după cum a spus și reprezentanta Comisiei înainte, că în ceea ce privește statul de drept, acesta trebuie să fie un obiectiv absolut. Stat de drept însă înseamnă nu numai să combați corupția, ci înseamnă pentru mine, de exemplu, și să se combată, de exemplu, sistemele oligarhice pe care le vedem și le regăsim foarte des în statele din Est. Dincolo de aceasta, vreau să spun și că doamna Mogherini va fi responsabilă acum pentru politica europeană de vecinătate, ceea ce salut într-adevăr, pentru că în acest domeniu, într-adevăr, cred că se pot face multe la nivel de UE și o, cred că trebuie să cerem ca și nivelul local și nivelul regional să fie mult mai bine implicat în politica de vecinătate, pentru că cred că până acum nu a fost suficient implicat și pentru că astfel oamenii simt la ei acasă mult mai bine această politică de vecinătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Să clarificăm un punct. Sigur, recunoaștem că am avut și succese, dar și greșeli în politica noastră de vecinătate. Uh, pe altă parte, e important să revizuim uh, în mod constant scopurile politicii noastre. Pentru mine, idealul ar fi să nu ne uităm doar la. Uh, să nu avem doar o perspectivă regională ci uh, de la țară la țară să vedem de ce anume este nevoie. De exemplu, vedem la Mediterană, avem Egiptul, de o parte se vorbește de stabilitate, apoi să vede, vedem cum a fost afectat procesul democratic acolo și s-au încălcat drepturile omului, mai rău decât în perioada lui Mubarak. Apoi, Libia, acolo nu, este, nu mai există stat, practic. Libia este o țară cu resurse uriașe. Am văzut cu toții cât rău au putut face organizații teroriste ca statul islamic. Poate în uh, Libia ar putea fi uh, stricăciunile aduse încă și mai mari. Uh, deci trebuie să vedem care anume sunt interesele noastre uh, de la țară la țară și să avem acțiuni bine țintite pentru fiecare țară în parte. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit deja despre erorile din trecut la PEV și cred că cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în ceea ce privește Ucraina și poate și Moldova este că o țară care pe jumate este orientată către Uniunea Europeană și jumătate este legată de Rusia, este pusă în fața unei alternative și aceasta este, a fost și de fapt punctul de plecare al crizei actuale și a acordului de asociere care s-a semnat uh, la Vilnius și trebuia să se semneze de fapt prima dată în noiembrie. Am văzut ce evoluții au mai fost în Ucraina și eu cred că cea mai mare învățătură pe care ar trebui să o tragem din ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și mai ales în legătură cu Moldova, ce va urma în Moldova, este aceasta. S-a vorbit de sistemele de oligarhi în Ucraina. Eu uh, anul acesta am avut posibilitatea să mă duc de șase ori în Ucraina și impresia mea este că nu prea s-a schimbat nimic în acest punct de vedere. Ucraina este țara în care oligarhi unele familii foarte bogate care au acumulat foarte mult avere în anii 90 au rămas în continuare cei care determină politica și controlează politica și în nicio altă țară europeană nu se întâmplă așa și nu s-a schimbat din păcate nimic pe parcursul celor șase vizite pe care le-am făcut. Dacă vrem să ajutăm Ucraina, ar trebui într-adevăr să legăm adoptarea acordului de asociere de o contribuție foarte importantă în combaterea sistemului oligarhic. Aș vrea să mai vorbesc pe scurt și despre legea lustrației, care urmează să fie dezbătută în Ucraina. După părerea mea, această lege, așa cum este ea concepută, este contrară statului de drept și nu ar face decât să înlocuiască unii funcționari de către cu alții. În ceea ce privește Moldova și alegerile, Săptămâna trecută în Germania am vorbit și despre alegerile din România și s-a vorbit despre o fraudă electorală pentru că românii din eh, diasporă n-au putut să voteze cum trebuie. Am eh, ultima frază imediat. Același lucru s-a întâmplat însă și în Moldova, unde foarte multe persoane care locuiau în Rusia nu au putut să-și exprime votul și cu trei zile înainte de vot a fost tăiat un partid de pe lista, de pe registrul partidelor înscrise, care avea 15% în sondaje. Deci eu zic că totuși să avem aceleași standarde pentru toți. Mulțumesc! The floor is yours. Vă rog, domnul Tană. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt de 12 ani membru al acestei comisii și am fost uh, și raportor atât pentru rapoarte combinate, când era un singur autor pentru politica de vecinătate și apoi după 2005 pentru dimensiunea este, estică, așadar cred că am o oarecare experiență în acest domeniu politic. Dar un model unic pentru uh, țările de la Azerbaijan până la Algeria e totuși foarte dificil de aplicat. Cred că realitatea e puțin mai complexă și evoluțiile politice din uh, ultimii ani au reflectat multe diferențe și distinții între uh, Uh, țările europene care, conform articolului 49, pot deveni membre sau candidate. Vorbesc de țările de la Est și apoi sunt și țările Africii de Nord și de la Mediterana care nu se încadrează la articolul 49, însă poetica lui mai mult pentru mai mult, uh, care răsplătește transparența, libertatea, democrația, drepturile omului, este utilă Eh, indiferent de statutul eh, unui, unei sau altuia din statele membre eh, din vecinătate. Din păcate, Uniunea Europeană a fost dată prin surprindere de către președintele Putin. Dacă vedem ce, vor, ce spunea domnia sa acum 10 ani, deja erau clar care sunt ambițiile, însă noi am crezut că e vorba doar de retorică la vremea aceea. Uh, sigur că domnia sa vrea să constituie un nou sistem de la Ialta. Uh, cu o, un sistem de capitalism de cumetrie în fostele țări ale Uniunii Sovietice și acum are acest nou proiect uh, cu Uniunea Europeană Eurasiatică. Iată, este o nouă revanșă a lui uh, Putin care reprezintă o paradigmă care în, încalcă toate uh, conceptele statului de drept conform acordului de la Helsinki, nu se respectă integritatea teritorială și suveranitatea unor țări cum ar fi Georgia și Ucraina, ceea ce este condamnabil. Sigur, acum există diferențe între cele 28, uh, atitudinea celor 28 de state membre în legătură cu sancțiunile UE la adresa Moscovei, însă grupul meu, ECR-ul, dorește acum să se înregistreze faptul că mulțumim și ne exprimăm aprecierile pentru uh, atitudinea dură și neașteptată a Bundestagului și a cancelarei Merkel la Berlin uh, apăr, în apărarea libertății, democrației și dreptul pentru țări cum ar fi Ucraina să își determine singure orientarea geostrategică pe viitor, fără niciun fel de presiune de la exterior, după cum vedem acum că se exercită de către Moscova, în Donbass și în Crimea. Îl mulțumim politicienilor germani și mulțumim doamnei cancelar Merkel. Yeah, thanks so much. I would like to, uh... Mulțumesc, următorul vorbitor. Vreau să mă refer la arhitectura viitoare a parteneriatului estic. Eu cred în ideea că trebuie să găsim ceva nou care să funcționeze mai bine decât parteneriatul actual, dar uh, Eh, din păcate, nu avem un instrument ca cel pe care l-am avut în eh, ultimii 25 de ani cu procesul de extindere, dar nu există așa ceva. Și bun, eh, cred că mai devreme sau mai târziu va trebui să găsim curajul ca să avem o, un noi criterii de la Copenhaga 2.0, deci renoite. Eh, dacă avem angajamentul și avem și un eh, <laughs> scop strategic eh, și dacă și partenerii noștri își doresc democrația și parteneriatul estic trebuie să fie aliniat la asemenea evoluții ulterioare și să nu încerce să înlocuiască posibilitatea dacă există dorința politică peste 2, 3, 5 ani și, la Consiliu, nu doar la Partidul Verde din Uniunea Europeană. I think that we saw actually since two... Apoi, din 2004 am văzut că, iată, Kremlinul încearcă un fel de construirea unui sistem sau de stat, ca să spunem așa, în Ucraina. Kremlinul încearcă să înființeze un fel de sistem orientat spre Moscova în Ucraina, dar a dat greș. Kremlinul era acum a venit rândul ca noi să ajutăm uh, Ucraina ca să o integrăm în sistemul nostru de valori. Și întrebarea e aici uh, cum se va lupta împotriva corupției, pentru că uh, corupția din Ucraina oferă posibilitatea Kremlinului să se implice în afacerile Ucrainei. Și apoi trebuie să vedem îndeaproape dacă Kremlinul va dori un acord cu noi pentru stabilizarea, stabilizarea situației, să nu încetăm de a vorbi despre Crimea și apoi să vedem, să nu cumva să uh, infiltreze oameni Kremlinul în uh, politica Ucra- Ucrainei pentru a uh, distruge eforturile de reformă. Pentru că nu sunt convins că dacă avem o poziție prea slabă a Moscovei se vor schimba lucrurile. Trebuie să schimbăm politica anticorupție, pentru că Kremlinul e interesat să aibă agenți plătiți de Moscova în societatea ucraineană și în societățile noastre de asemenea. Thank you, Chair. Indeed, uh, Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc și urez bun venit uh, colegilor germani la Parlamentul European uh, și uh, așteptăm o colaborare bună cu domnile voastre. Avem am câteva puncte în legătură cu care voi ruga pe domnul Kirschbaum să răspundă dacă va dori. Dragi colegi, sigur, putem să dăm vina pe anumite țări din parteneriatul de la Est, Eh, din cauza oligarhilor care se implică în economie și politică. Dar eh, unde își țin banii acești oligarhi? Întreb eu. Iată, trebuie să ne uităm în propria ogradă, să ne uităm în oglindă. Ce țări au primit mulți din banii aceștia oligarhilor? Care bănci? Sunt băncile în care sunt banii oligarhilor. Nu sunt bănci rusești, sau cel puțin majoritatea lor eh, sunt în bănci occidentale. Deci, hai să vorbim cinstit sunt vești bune și din Ucraina această țară, din păcate, a fost foarte afectată de corupție, însă ultimele știri ne arată că Ucraina a fost gata să accepte un fost comisar trimis de țara mea, e vorba de domnul Șemeta din fosta Comisie Barroso, acum e numit ca un, un uh, alt reprezentant pentru uh, lupta anticorupție și portofoliul său va fi să verifice contractele, mai ales de achiziții publice din Ucraina. E o știre foarte bună, pentru că dacă ei se deschi- au atitudine deschisă și sunt gata să coopereze cu Uniunea Europeană în acest mod, atunci, iată, pot da un exemplu foarte pozitiv. Și în final, energia uh, rămâne în continuare o parte strategică a oricărei direcții politice din Europa. Și întreb pe domnul Kirchbaum uh, ce se întâmplă. Germania e oare gata uh, să facă pas spre o uniune a energiei, nu doar o comunitate a energiei. Și țările noastre vecine cu care avem uh, acorduri de asociere, trebuie să, acestor țări trebuie să le cerem să respecte aceste cerințe, că dacă nu, Uh, mâine ne vom uh, confrunta cu aceste probleme la scară individuală și apoi apreciez poziția germană cu menținerea sancțiunilor, pentru că e unica armă reali, realistic vorbind, realist vorbind, împotriva oricărei viitoare agresiuni asupra Ucrainei. Aceste sancțiuni trebuie menținute atâta timp cât acordul de la Minsk se va uh, respecta și nu vor mai exista trupe rusești în Ucraina și frontierele vor fi păzite de uh, graniceri ucrainieni și ruși, nu doar de uh, separatiști și de armata rusă. Mulțumesc. Vielen Dank. Ich möchte auch mit Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să încep să vorbesc de greșelile pe care le-am făcut și să identific două. Prima greșeală a fost că de prea multe ori am închis ochii în fața faptului pe care îl dorește foarte clar Federația Zonă și anume să creeze o zonă tampon în jurul Rusiei, care nu este nimic altceva decât o nouă versiune a noii doctrine Brejnev. Cred că țările care sunt afectate de aceste zone tampon trebuie să arate imediat, uh, să aibă o altă perspectivă. Nu e adevărat că jumătate din populație este prorusă și jumătate pro-europeană. Că am fost totuși împreună la Odessa și am văzut că într-un oraș care vorbește aproape exclusiv rusă, toți uh, cei care ne-au acompaniat ne-au spus că nu vor în niciun caz să se apropie de Rusia și că sunt doar ucrainieni care vorbesc Rusia, rusă și care vor un centru politic la Kiev. Deci aș vrea să se clarifice totuși aceste lucruri. Există mai degrabă persoane în vârstă care au o nostalgie a Rusiei și cred că acesta este de fapt adevărul. A doua greșeală pe care am făcut-o este că nu am, am subevaluat uh, efectul propagandei ruse în aceste țări, pentru că Rusia încearcă să spintece societatea pentru a destabiliza și trebuie tocmai să contracarăm această intentație de uh, destabilizare din partea Rusiei cu ceva foarte concret și aceasta se poate prin perspective clare. Trebuie să se facă diferența foarte clară între perspectivele europene despre care vorbim în acordurile de asociere și perspectiva UE, adică de aderare la Uniunea Europeană, care nu trebuie să fie confundate cu perspectivele de apropiere de UE. Deci, pe scurt, nu trebuie să existe un automatism în uh, ceea ce privește perspectiva europeană imediat legată de aderarea la UE, dar nici nu trebuie exclusă, pentru că aceste țări au totuși uh, nevoie de un motor de motivație pentru reformele pe care le fac. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Eu vin din partea GUE NGL în Parlamentul European. Cred că există o unitate foarte clară asupra faptului că politica europeană de vecinătate a Uniunii nu este neapărat un proiect de succes. În ceea ce privește Ucraina și parteneriatul estic, cred că Concluziile sunt destul de simple. Rusia este de vină, trebuie să facem presiune asupra Rusiei și atunci totul se schimbă. Din motivul acesta aș vrea eu să mai vorbesc în general despre politica de vecinătate și să nu urmez neapărat această politică la unison pe care o aud aici în sală. Rezultatul acestei politici europene de vecinătate trebuie să țină cont numai de faptul că, de exemplu, se concurează în aceste țări uh, întreprinderi uh, în care cu întreprinderile de acolo trebuie să concureze cu întreprinderile occidentale. Trebuie să ne uităm din această perspectivă la ceea ce pot ei să facă și astfel să ne gândim și la punerea în aplicare a acordului de asociere. Rezultatul în cadrul parteneriatului sudic sunt destul de previzibile și cred că au fost previzibile de la început. Pentru țările din sud, deficitul um, comercial între 2006 și 2010 a crescut de la 530 de milioane de euro la 20 de miliarde de euro. Deci trebuie să știm că sărăcia care a mers mână-mână cu această creștere a deficitului nu poate fi neglijată. Putem spune sigur că Rusia este de vină la toate, însă trebuie să ne punem întrebarea ce se întâmplă în Ucraina, pentru că deja de pe acum există probleme la punerea în aplicare a FMI și a Băncii Mondiale. Uh, văd că există o sărăcie evidentă în această țară, să nu ne mai zicem cum arată salariile, cum arată pensiile. Știm foarte bine că și fără influența Rusiei și vreau să spun foarte cinic, o sărăci, sărăcia într-o țară duce la tensiuni, duce la spintecarea de care ați vorbit și deci nu trebuie să nu ne uităm la aceste aspecte. Văd că niciodată nu se vorbește de ele, întotdeauna se vorbește să continuăm așa cum am făcut până acum, la fel și în parteneriatul sudic și în alte domenii ale port, uh, politicii de vecinătate, eu cred că întotdeauna trebuie să, acum trebuie să găsim o soluție de reformă. Mulțumesc. Mulțumesc. Din partea socialdemocraților, acum vorbitorul următor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și eu pentru faptul că avem ocazia să discutăm cu colegii din Parlamentul European. Aș vrea să mă refer la politica Uh, cu, de vecinătate cu țările nord-africane. Eu sunt membru în adunarea parlamentară Uniunea pentru Mediterană și fac parte din mai multe întâlniri și conferințe, particip la întâlniri foarte interesante care se referă la politică, la cultură, la economie, la energie și la mediu. Constat că președintele a spus înainte că s-a trecut de la o primăvară arabă la o toamnă arabă. În același timp trebuie să vedem însă că și există evoluții pozitive în Africa de Nord. Mă gândesc aici mai ales la Tunisia. În Tunisia s-a văzut că se poate și o altă cale, se poate merge și pe această altă cale și trebuie să putem progresa și pe această cale. Eu aș vrea să îmi exprim de aceea dorința ca această politică de vecinătate în țările nord-africane să fie percepută mai bine de către Uniunea Europeană ca ceva important. Nu este suficient să lăsăm uh, procesul de la Barcelona să se transforme în altceva, ci trebuie să și activăm, uh, mai ales când ne gândim în același timp, îmi cer scuze, dar microfonul președintelui este deschis și ne vorbește în cască în același timp. Așadar, dacă vorbim despre migrație și uh, despre uh, Uh, migranți, cred că trebuie să vedem despre ce se întâmplă în această regiune acum cu noile perspective. Și mă bucur să aud și ce spun colegii din Parlamentul European, pentru că cred că este un subiect esențial. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment. Este important uh, că parlamentele naționale se întâlnesc cu Parlamentul European și uh, felicit colegii noștri de la Bundestag pentru că au menținut regimul sancțiunilor. Este un este foarte important acest lucru într-un moment crucial și lucrurile ar fi putut degenera dacă n-aș fi făcut acest lucru. Deci salut uh, această acțiune. În ceea ce privește vecinătatea de est și politica de vecinătate în general, suntem acum într-un punct de răscruce. Politicile vechi au fost uh, au avut succes într-o mai mică sau mare măsură, dar nu pot continua așa. Suntem într-un moment de răscruce și acum trebuie să facem o alegere. Putem spune că până la urmă dorim să avem uh, un sistem uh, de politici pe termen lung uh, care să ducă la apartența la Uniunea Europeană sau avem nevoie de un, pol, un regim de politici diferite care să uh, se aplice unei zone din jurul Uniunii Europene. Cel mai rău ar fi să facem să, una, să spunem și să facem alta. Odată ce luăm o decizie corectă și eu am argumentele mele cu privire la acest lucru, trebuie să spunem foarte clar care este scopul final al politicii de vecinătate. Iar în ceea ce privește cu vecinătatea de sud, dar relevant și pentru vecinătatea de est, politica mai mult pentru mai mult sau această strategie s-ar putea să funcționeze numai dacă mergem mână în mână cu strategia mai puțin pentru mai puțin. Dacă prim, dacă nu ne reducem uh, angajamentele odată ce cealaltă parte începe să nu mai manifeste progres, atunci nu facem nimic. Iar în cele din urmă să fim foarte atenți, să nu să, să fim atenți cu politica noastră față de Rusia, să avem propria noastră politică și să nu uh, cădem în capcana uh, strategiei Rusiei din uh, regiune. Noi trebuie să știm foarte clar ce vrem de la Rusia, nu să lăsăm Rusia să dicteze acțiunile noastre în regiune. Vă mulțumesc. C'est moi C'est moi Oui. Mr. Castaldo. Domnul Castaldo. Chair. Sorry. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Castaldo. Din păcate, constat cu anumită împărăciune că politica Estului e puternică, dar nu la fel putem spune și de politica pentru Sud. Nu prea se acordă atenție vecinătății la Mediterană. 90% în discursul s-a concentrat pe Ucraina, parteneriatul estic unul din oaspeții noștri pe care salut, spunea că um, se vorbește uh, despre Est în Bundestag aproape în fiecare zi. Nu știu cât se vorbește despre Sud. Un coleg spunea despre riscul Libiei de a fi un stat falimentar. Riscul e că să nu ne dăm noi seama că s-a întâmplat deja acest faliment și între timp proliferează tabere de jihadiști în Libia de Est. Nu există nicio siguranță a frontierelor. Uh, sunt multe grupuri uh, în precedență legate, legate de Al-Qaeda în Maghreb, au declarat că doresc să se unească luptei lui Abu Bakr în Bagdad, ca să nu mai vorbim de ce se întâmplă pe insula Sinai, în Liban. Uh, puțini au vorbit aici și de evoluțiile pozitive din Tunisia. Noi trebuie să susținem democrația care se naște acolo cu un plan concret de dezvoltare economică ca să fie un pivot Tunisia pentru întregul Maghreb, pentru ca în sfârșit să putem avea o strategie mai amplă, care să nu se limiteze, cum se spunea din aur, o simplă continuare a procesului de la Barcelona, ci să aibă o respirație mult mai largă. Vreau să reamintesc în plus că uh, mare nostru m-a uh, costat uh, milioane de euro, dar s-au salvat 150.000 de vieți, însă au fost și mai mult de 3.500 de morți. Operația Triton E un pas înainte, dar un pas foarte mic față cu catastrofa cu care ne confruntăm. Avem și schimbările climatice, criza din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, care nu sunt doar responsabilități ale Italiei, ci ale întregii Uniuni și ale întregului Occident. Până când nu ne vom da seama că nu e vorba doar de problema Spania, Grecia, Italiei, noi nu vom găsi o adevărată soluție sper de a avea uh, reacții și o aderare convinsă din partea colegilor din Germania și să putem uh, conlucra ca să găsim soluții politice puternice cu implicarea tuturor statelor și a întregii Uniuni. Mulțumim! Mulțumesc, domnule președinte, și mm, eu mm, le urez bun venit colegilor noștri din Bundestag și în egală măsură vreau să felicit CDU pentru realegerea Angelei Merkel în funcție de președinte. Și mm, uh, Europa merită felicitată pentru aceste alegeri. La finalul lunii mai, la Riga, vom avea summitul parteneriatului estic Parteneriatul estic este deocamdată singurul cadru pentru politica de vecinătate cu unele țări din vecinătatea Uniunii Europene, Belarus, Armenia și Azerbaijan, mai precis, fiindcă Ucraina, Moldova și Georgia au semnat deja acorduri de asociere. Care este scopul summitului de la Riga? În primul rând, încercăm să vedem cum putem păstra politica de parteneriat estic și cum poate fi ea revizuită pentru a fi mai flexibilă în ceea ce privește punerea sa în aplicare și pentru a aduce, a aduce o dimensiune economică. Politica de vecinătate reprezintă o provocare strategică pentru Uniunea Europeană dat fiind că este domeniul unde concurăm pe scena influenței cu Rusia. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți la modul în care putem oferi mai multe uh, resurse pentru promovarea informațiilor, uh, conștientizării opinii publice în ceea ce privește Euro- Uniunea Europeană și valorile noastre. Mr. Zarasim. Domnul Zarasim. Ah, by having the occasion, having... Mulțumesc, uh, dat fiind că avem uh, uh, o a doua rundă de discuții, aș dori să-mi aduc și o contribuție. Este foarte important să avem o abordare consolidată a agendei de reforme pe care o propunem Ucrainei la nivelul instituțiilor europene și între instituțiile europene, cât și între instituțiile europene și statele membre. Da, se dorește organizarea conferinței donatorilor la începutul anului viitor și trebuie să se facă legătura între lupta împotriva corupției eh, și poate pe viitor se vor stabili și parteneriate. Dorim să implicăm societatea civilă ca parteneri pe teren mai ales în ceea ce privește Ucraina, unde avem foarte multe grupuri de lucru, avem nevoie de o abordare consolidată la nivelul instituțiilor și la nivelul relației cu statelor membre. După părerea mea, aceasta este sarcina pe care trebuie să o îndeplinim următoarele luni. Trebuie să avem o strategie clară și nu să nu uh, o situație în care nu știe stânga ce face dreapta. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să salut această reuniune care vine la momentul oportun. Într-un moment în care trebuie să regândim, să ne gândim la o mare parte din proiectele noastre în ceea ce privește acțiunea externă, inclusiv parteneriatul estic, parteneriatul sudic. dați voi să vă spun două lucruri. În primul rând, trebuie neapărat să îmbunătățim cooperarea la nivel instituțional cu parlamentele naționale, ținând cont de complexitatea politicii noastre externe la nivel de concepere și la nivel de aplicare a acesteia, odată ce strategiile trebuie să fie adop- trebuie adoptate. În al doilea rând, este la fel de important să ne gândim că dacă Europa dorește să joace rolul uh, global și să își uh, să-și îndeplinească potențialul, Boștinaru sunt. Trebuie mai întâi să avem o strategie care să reprezintă, să reprezinte Uniunea Europeană, nu câteva state membre. Numărul 2 trebuie să avem mai bună coordonare și, și corelare între politica externă, politica de apărare și uh, acordurile internaționale de comerț și energie. Este incredibil că uh, Federica, ca înalt reprezentant, uh, joacă rolul de coordonator, uh, iar uh, ceilalți comisari vor fi implicați, însă este important să fie implicate parlamentele naționale. Uh, după, după experiența crizei între Ucraina și Rusia, trebuie să ne gândim la capacitatea noastră de apărare și la reacția noastră de apărare în Uniunea Europeană în momentul în care apar crizele. Și nu putem să ne bizuim tot timpul pe NATO, trebuie să ne hotărâm să avem capacitatea noastră de apărare care să, să se alăture lui NATO acolo unde este nevoie. A trecut vremea iluziilor, vremea utopiei, trebuie să, să ne gândim la o abordare politică reală. Ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a fi un actor eficient la nivel global? Vă mulțumesc! Mulțumesc, vreau și eu să folosesc ocazia de a pune o întrebare în a doua rundă, tocmai pentru a vă transmite noastră, domnule președinte și președintelui din Bundestag, o mulțumire absolută pentru faptul că există aceste uniuni comune. Este absolut indispensabil ca mai ales în perioada de astăzi să discutăm cu o voce comună și pentru ca polițiile din politica, pozițiile din politica europeană de vecinătate să treacă de granițele de partid. Aș vrea să vă dau un exemplu din trecutul recent care m-a îngrijorat foarte mult. Avem, uh, am au văzut și s-a vorbit deja de alegerile prezidențiale din România. Am avut piele de găină, trebuie să vă spun, când am văzut că premierul social-democrat a luat poziție în cadrul uh, alegerilor uh, și a vorbit despre reunificarea României cu Moldova și a trebuit trei zile ca să-și retragă această afirmație. M-a, enervat foarte mult și că vicecancelarul uh, Gabriel uh, German uh, l-a susținut. Cred că astfel de poziții nu trebuie să fie susținute pentru că sunt o travă în politica europeană de vecinătate chiar mai ales vor provoca, bineînțeles, o reacție imediată a politicii ruse. Vă mulțumesc oricum pentru această discuție absolut esențială. Mă bucur foarte mult că și doamna Calniete a vorbit uh, de doamna Merkel și noastră acum l-ați adus și pe domnul Gabriel aici la noi în sală. E Cristian. Domnul Cristea. Mulțumesc, domnule președinte în revizuirea politicii europene de vecinătate trebuie să ținem un just echilibru uh, între componenta sudică și cea estică Totodată ar trebui și consider că este necesar uh, să avem în vedere faptul că cel puțin în acest moment, uh, perspectiva europeană există doar pentru statele din uh, vecinătatea estică a Uniunii Europene. Și aș dori să pun pe, pe masă o întrebare, o dezbatere. Există o strategie, există o pregătire, sunt niște linii de urmat în cazul în care la summitul, uh, la summitul de la Riga din mai anul viitor um, ne, ne confruntăm, între ghilimele, cu o aplicație din partea unui, uh, unui stat pentru a deveni membru? Vă mulțumesc! Eh, das war nicht zu hören. Äh, ich möchte... Da, mulțumesc. Nu am auzit cu i-a dat cuvântul. Mulțumesc. Am vrut să mai uh, exprim și eu o idee cu privire la criza cu Ucraina și procedura rusă. Țările din sudul Europei, care fac parte din bazinul mediteranean n-ar trebui să fie uitate din cauza acestei crize, pentru că situația este foarte de actualitate și acolo. Vreau să vă dau un exemplu pe care nu l-am auzit, de fapt, în uh, discuțiile publice, Egiptul. Există repetat uh, atacuri ale fraților musulmani pentru destabilizare, există răpiri uh, la ordinea de zi, omoruri la scară largă, care nu sunt preluate de către presă. De fapt, de curând am uh, vizitat centrul coptic uh, într-un centru religios, așadar am văzut însă în primul rând două tancuri și uh, mai multe mașini cu puști și mitraliere. În ultimele luni au fost 78 de biserici care au fost arse. Care este reacția noastră? la ceea ce fac uh, frații musulmani și uh, extremiștii musulmani. Trebuie să avem șansa să acționăm și pe această cale, pentru că eu cred că oricum există șansa să răsturnăm guvernul acolo. De aceea, dorința mea foarte stringentă de a folosi ocaziile pe care ni le dă politica de vecinătate a UE și să luăm măsuri, uh, așa cum ați discutat înainte, pentru Moldova și în cazul acestei vecinătăți pentru că eu cred că noi suntem cei care trebuie să susținem procesul de democratizare care merge foarte încet. Trebuie să promovăm toate mișcările democratice care există și aceasta nu prin faptul că susținem armata, ci mai ales prin faptul că trebuie să discutăm despre măsurile de care am vorbit și în cazul altor țări. Mulțumesc! Domnul Crișpa.